Acum trecem la declarația vicepreședintelui Comisiei, înaltului reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privitoare la utilizarea dronelor înarmate. Dau din nou cuvântul domnului Curculas în uh, numele vicepreședintei Ashton, vă rog. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Uh, Dronele sunt uh, un subiect la ordinea zilei, uh, mai ales uh, datorită concluziilor Consiliului European de pe 19 decembrie 2013, dar orice dezbatere în legătură cu dronele armate trebuie văzută într-un context mai larg. Tehnologia acestora se va dezvolta în continuare. Aplicațiile sale vor spori E clar că aceste drone sunt mai solide și mai versatile în utilizarea lor decât uh, aeronavele cu echipaj uman. Asta înseamnă că vor fi utilizate pe scară din ce în ce mai mare. E inevitabil. Dezbaterea privitoare la uh, utilizările potențiale a dronelor a început deja, inclusiv în Parlamentul European. Uh, aceste drone nu doar că au un rol de atac, ci au tot felul de posibilități de a fi utilizate, pot contribui la diverse aspecte de natură militară, dar și în operațiuni civile. În domeniul militar, unele drone uh, utilizează misiuni de atac, de bombardare, dar uh, mai, uh, pe scară mai largă sunt utilizate pentru a susține planificarea și evaluarea de operațiuni prin misiuni de recunoaștere o mai bună supraveghere, identificarea amenințărilor uh, în mod timpuriu și, până la urmă, salvarea vieților soldaților uh, sunt realizate prin utilizarea dronelor. Uh, supravegherea înseamnă și supravegherea oleoductelor, gazoductelor, producerea eventuală a unor incendii și așa mai departe. În plus, companiile private se gândesc la posibilitatea de a utiliza dronele ca parte a serviciilor lor de distribuție. Uh, tehnologia evoluează, așa că evoluează și uh, utilizatorii și varietatea acestora. Vorbim de tehnologii care, utiliza, care evoluează foarte rapid. Uniunea Europeană, ca actor global, economic, cu o piață internă de peste 500 de milioane de locuitori, constituie aproximativ 20% din PIB-ul global, sigur că este interesată în a juca propriul rol uh, față de acest nou produs și această nouă tehnologie. În plus, Uniunea Europeană a fost solicitată din ce în ce mai mult să joace un rol de lider în uh, operațiuni de management al crizelor, inclusiv uh, cele cu dimensiune militară. Uh, operațiunile antipirataj, uh, operațiunea Atalanta a Uniunii Europene este un exemplu de succes. Concluziile Consiliului legate de drone Uh, au ținut cont și de nevoia de a îmbunătăți capacitățile Uniunii Europene pentru misiuni de securitate externe, inclusiv supraveghere maritimă, în, uh, integrate în strategia maritimă viitoare a Uniunii Europene. Trebuie să vedem și să hotărâm dacă vrem să depindem de alții și să utilizăm tehnologia altora sau să facem o alegere politică clară, să utilizăm propria noastră tehnologie. Asta ar satisface necesitățile Uniunii Europene de securitate și, până la urmă, ar consolida foarte mult industriile de apărare europene. Chestiuni ce eh, țin de eh, drone eh, țin și de competențele naționale și de cele ale Uniunii Europene. Consiliul din decembrie a recunoscut că există ocazia pentru unele state membre să vadă de ce fel de capacitate de drone au nevoie sub uh, auspiciile Agenției Europene de Apărare în, uh, până în, termen, în uh, perioada 2020-2025. Consiliul European a mandatat de asemenea activitatea de armonizare între utilizatorii militari și civili privitoare la necesități de trafic aerian. Uniunea Europeană are nevoie de o, o politică de securitate aeriană care să incorporeze și dronele, uh, ca element uh, din ce în ce mai important. Utilizarea dronelor uh, a iscat îngrijorări în legătură cu respectarea drepturilor omului și a dreptului internațional. Uh, Singur că activitatea contrateroristă a fost deja pusă sub semnul întrebării în legătură cu utilizarea dronelor. Raportorul special al ONU a vorbit de protecția drepturilor omului, dar poziția noastră este una foarte clară. Trebuie să ne asigurăm că orice fel de utilizare este coerentă cu uh, atât dreptul european cât și cel internațional. Nu este vorba de uh, tehnologie, ci de utilizarea acesteia. Noi dezbatem aici acest uh, subiect, în timp ce SUA este lider în producția și utilizarea dronelor, dar sunt și multe alte țări, cum e Israelul, China, Rusia, Iranul și Ecuadorul, care își dezvoltă propriile capacități naționale în acest sens. Consiliul European în decembrie a mandatat uh, o activitate de explorare a acestei tehnologii noi, să vedem cum putem satisface prioritățile europene, să ne jucăm propriul rol care ne revine în lume, să ne satisfacem nevoile propriei piețe și, în același timp, să și consolidăm baza noastră industrială. Răspunsul nostru politic în legătură cu diversele aspecte ale utilizării dronelor va evolua atunci când vom ști mai bine cum uh, funcționează acestea și care vor fi noile evoluții tehnologice. Știu că ne așteaptă multe provocări și sunt multe aspecte care trebuie luate în considerare, deci uh, aștept cu interes dezbaterea din această seară. Vă mulțumesc! Grazie! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice, în numele Partidului Popular European, are cuvântul domnul Galer, două minute. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte al Consiliului, doresc să vă mulțumesc pentru ceea ce tocmai ați spus. Și sunt de acord cu conținutul uh, spuselor dumneavoastră și uh, sunt de acord cu ceea ce ați spus de la bun început, că tehnologia dronelor permite foarte multe utilizări în domeniul uh, civil mai ales, dar și în uh, domeniul militar. Noi la PP am fi dorit să avem uh, o rezoluție care să reflecte această largă paletă de utilizări ale dronelor. Nu am reușit să ne impunem, din păcate. Însă, într-un spirit de compromis, am ne-am raliat unei rezoluții comune. Raportul îmi pregătesc uh, un, pregătesc un raport uh, pentru, în ceea ce privește tehnologiile în domeniul apărării și este vorba de a avea tehnologii moderne în uh, politica uh, de securitate a Uniunii Europene și asta include și uh, dronele președintele uh, Comitetului Militar al Uniunii Europene a subliniat importanța dronelor în general. Este um, periculos să renunțăm la tehnologii existente dacă este um, și să punem în uh, pericol viața soldaților noștri. Având în vedere Uniunea Europeană și Uh, statele membre, cele 28, nu consider că este un pericol să fie utilizate uh, în mod ilegal uh, dronele înarmate. În această rezoluție însă spunem clar că suntem împotriva dronelor uh, complet automatizate. Întotdeauna trebuie să existe o persoană în spatele uh, deciziei uh, care să decidă și nu un mecanism automatic care, automat care să decidă. Suntem cu toții de acord pe acest uh, subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Gomes, un minut și jumătate. Constatăm că sunt folosite din ce în ce mai multe drone care ucid o mulțime de oameni și Statele Unite ale Americii se fac vinovate de utilizarea acestor instrumente. Și, bineînțeles, toate, tot dreptul internațional este încălcat prin utilizarea acestor uh, arme. E drept, aceste arme sunt mai precise, și, precise decât alte arme și tocmai de, a, de aceea trebuie să existe mai multe garanții pentru respectarea dreptului internațional atunci când acestea sunt utilizate. Dacă aceste arme sunt utilizate în, în zone uh, în care Uh, războaiele sau intervenția internațională nu a fost autorizată, vă dați seama că utilizarea armelor este o și mai mare crimă. Trebuie tocmai de aceea să reglementăm foarte bine utilizarea acestor instrumente. Avem nevoie de uh, respectarea dreptului penal internațional și dreptului uh, internațional per ansamblu. Trebuie să modificăm în unele uh, pe anumite aspecte, dreptul internațional, dreptul penal internațional, asta pentru a reglementa foarte clar utilizarea acestor drone, care, mai mult decât atât, uh, ele uh, ar trebui să fie interzise. Dacă nu există războaie, aceste drone nu trebuie să fie folosite, pentru că utilizarea lor reprezintă practic o încălcare a principiului suveranității oamenii sunt uciși prin utilizarea acestor instrumente. Decizia utilizării lor este luată undeva departe de zona în care sunt utilizate, iar dacă Uniunea Europeană luptă pentru utilizarea acestor arme, atunci, bineînțeles, că trebuie să ține cont de legislația internațională. Dar ce s-ar întâmpla, gândiți-vă, dacă aceste arme ar fi folosite în Uniunea Europeană? Urmează doamna Latford în numele ALDE. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte există mai multe motive de îngrijorare în legătură cu folosirea dronelor înarmate pentru a ucide oameni și subliniez acest lucru. E vorba de uh, drone înarmate. În primul rând, lipsa de claritate uh, că nu sunt folosite în conformitate cu legislația internațională. Așa cum spunea și doamna Gomes, dronele sunt uh, interzise pentru uh, uciderile extrajudiciare în afara teatrelor de conflict. Uh, nu se respectă astfel legislația internațională și chiar pe teatrele de conflict uh, civilii nu trebuie să facă obiectul ținte în conformitate cu uh, legea războiului. Deci uh, salut uh, liniile directoare care limitează folosirea dronelor în afara teatrelor de bătălie, dar uh, nu există suficientă claritate încă. Și Uh, e, avem uh, de-a face cu o parte din problema legată de uh, lipsa de transparență și de control democratic în general. CIA-ul nu, nici nu confirmă și nici nu neagă programul său cu privire la drone, dar într-o audiere pe care am organizat-o cu doamna Gomes și cu alții anul trecut, domnul Emison a spus că folosirea acestor arme nu necesită neapărat transparență. Apoi mai există există și uh, pragul, uh, pragul uh, necesar în conformitate cu legea. Uh, Uh, sigur că putem vorbi că uh, până la urmă oricine poate să uh, ucidă, chiar, chiar și Al-Qaeda. Deci nu numai guvernele, ci și, guvernele occidentale, ci și grupurile teroriste. Deci trebuie să fixăm acum reperele, avem nevoie de politică, o politică europeană impunând astfel de garanții și Uniunea Europeană susține forurile internaționale, pentru că dacă nu vom avea un alt scandal de ilegalitate și imoralitate, la fel ca și acest aceste uh, extrădări uh, sau dispariții internaționale. Dacă Uniunea Europeană păstrează tăcerea, devenim, devenim uh, complici. Haideți să nu mai repetăm această greșeală din nou. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul doamna Lockbiller, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru declarația făcută de către președinția Consiliului și de către Comisie. E momentul ca Uniunea Europeană să se ocupe de această temă. În noiembrie 2013, șapte state membre ale Uniunii Europene au creat un club al dronelor. Agenția Europeană pentru Apărare trebuie să sprijine acest program, iar Consiliul European a salutat această inițiativă în decembrie. Dacă discutăm utilizarea uh, dronelor, trebuie să vorbim și despre practica din Statele Unite ale Americii în timpul președinției Obama, utilizarea acestor arme a crescut numeric. Bineînțeles că apar o serie de întrebări etice și morale. Dronele permit uciderea unor oameni și, de asemenea, uh, aduc cu sine încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor din statul care le utilizează. Somalia și alte zone nu sunt teatre de conflict. În afara teatrelor de conflict, utilizarea dronelor este interzisă. Dar Statele Unite ale Americii susțin că se află într-un război mondial împotriva terorismului și dronele sunt o parte integrală a acestui terorism global. Eu nu sunt de acord, dar chiar dacă pornim de la această premisă, Atacurile americane au dus la încălcarea drepturilor omului. În rezoluția noastră este vorba despre cadrul legal pentru utilizarea dronelor armate. Noi uh, solicităm uh, interdicția utilizării acestor drone de către statele membre ale Uniunii Europene. Nu trebuie să oferim ajutor altor state care planifică uh, crearea acestor și utilizarea acestor arme. De asemenea, cerem inter interzicerea producerii în Europa și importarea acestor drone în Uniunea Europeană. O poziție clară a Uniunii Europene este necesară. Și, bineînțeles, cerem de asemenea crearea unor unor instrumente care să nu ducă la pierderea de vieți omenești, dar în același timp să-și atingă scopurile uh, Uh, și obiectivele stabilite. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Lezing în numele GUE. Două minute. De la bun început vreau să subliniez faptul că majoritatea Parlamentului European este de acord cu faptul că uciderile în afara teatrelor de conflict uh, trebuie să fie interzise. Trebuie de asemenea să interzicem produc- producerea dronelor uh, în Uniunea Europeană și de asemenea trebuie să controlăm importurile de drone. Lucrul acesta este necesar pentru că pe lângă uh, aspectele, imor, am, uh, aspectele morale, bineînțeles, nu, nu există temeiuri juridice care să permită utilizarea dronelor în afara teatrelor de conflict. Da, dronele nu uh, pun capăt terorismului nici pe departe, ci uh, din potrivă stimulează războiul. Dronul omoară, omoară civili care devin victime colaterale și doar atât. Oamenii sunt supuși uh, unei temeri uh, perpetue uh, Uh, din pricina acestor atacuri cu drone nu își pot trimite copiii la școală pentru că știu că viața lor este în pericol, nu, nu pot avea o viață normală. Lucrul acesta nu poate fi permis. Terorismul nu poate fi uh, combătut prin teroare. Doar uh, temeiurile juridice trebuie să primeze. Dronele ucid civili, subminează principiul statului de drept și, de asemenea, stimulează uh, violența. Dar, pe de altă parte, dronele sunt o mare afacere și sunt finanțate de asemenea prin fonduri europene, iar lucrul acesta nu poate să aibă să, să existe în cadrul unei comunități de valori. Lupt împotriva dronelor Sper din tot sufletul că, chiar dacă astăzi nu vom avea succes, în curând aceste drone vor fi interzise pe ansamblu. Mulțumim în numele Urmează acum domnul Tero, un minut. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, folosirea dronelor a crescut odată cu dezvoltarea tehnologiilor. Este evident acest lucru și multe armate folosesc dronele în activitățile lor dar există multe preocupări în legătură cu folosirea lor și problemele etice și juridice legate de aceasta. Dar nu cred că problemele legate de drone sunt noi, noi sau revoluționare în vreun fel, pentru că este o armă ca multe altele. Și nu știu de cum se diferențiază la nivel etic sau moral de un uh, avion uh, condus de un pilot. Armele ilegale sunt ilegale indiferent de tipul lor. Principiile și valorile pe care se bazează deciziile privind folosirea armelor sunt esențiale. Dar natura morală a problemei nu este schimbată de natura armelor folosite. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Stadler. Doamnă președinte, sunt uh, încântată de faptul că purtăm astăzi această dezbatere. Ea trebuie să fie purtată. De ce? Pentru că posibilitățile care stau la dispozițiile serviciilor secrete de a folosi astfel de instrumente cresc. Știți uh, prea bine că serviciile secrete au posibilitatea de a folosi dronele și numărul victimelor crește din ce în ce mai mult. Se vorbește despre cinic, într-o manieră cinică, despre victime colaterale, iar cinismul acesta nu are nimic de a face cu valorile pe care susținem că le protejăm nu tot ceea ce putem face trebuie să facem într-adevăr și asta se aplică și în cazul utilizării dronelor. Dronele sunt folosite pentru a pune în aplicare pedepse cu moartea, pedepse care au fost uh, practic pronunțate de către șe- uh, serviciile secrete. Aceste acțiuni sunt întreprinse chiar dacă se știe clar că și civilii își vor pierde uh, Uh, viața și că singurul obiectiv este politica puterii și nimic altceva. Dacă Uniunea Europeană nu ia o poziție cât se poate declara, atunci Uniunea Europeană nu va mai avea niciun drept de a ține predici vreunui stat la nivel mondial. Grazie, onorevole Li. Urmează domnul Lizec, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule ministru, stimați colegi, în Polonia se spune uh, că uh, mm, nu poți face imposibilul și trebuie să fim cinstiți când vorbim despre drone, uh, pentru că ele sunt folosite zilnic. Cam 80 de țări folosesc drone la scară planetară. Bineînțeles că majoritatea din aceste, acestor state nu folosesc dronele în scopuri militare, ci din contră în scopuri civile, de exemplu pentru protecția granițelor, uh, pentru a interveni în situații urgente, pe mare, de exemplu, și în multe alte uh, situații uh, în care dronele sunt folosite în scopuri civile. Și probabil că e vorba de o tendință în creștere. Doar un sfert din aceste 80 de state membre folosesc dronele în scopuri militare. Dar știm foarte bine că e vorba în mare parte de SUA, Regatul Unit și de Israel. Și asta ne și îngrijorează pe noi și grupul nostru consideră că folosirea dronelor trebuie să fie, uh, de către aceste state, trebuie să fie legiferată. Nu s-a întâmplat până acum și sperăm ca uh, această situație să fie cât mai curând uh, îndreptată. Știm cu toții că în atacurile cu drone sunt întotdeauna pagube colaterale. Și bineînțeles că este o situație îngrozitoare. Însă, atunci când vorbim de armele convenționale, de exemplu în uh, războaiele secolului 21 și aici uh, daunele colaterale au fost foarte frecvente. Doamna Copa acum. Grazie, onorevole Copa. Doamna Copa, un minut și jumătate. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule ministru, trăim într-o Uh, epocă în care dronele vor face parte uh, integrantă din infrastructura militară a fiecărei țări și de aceea Uniunea Europeană trebuie să aibă un cadru politic pentru folosirea dronelor. Există, uh, deci dronele reprezintă un instrument pentru asigurarea păcii și a securității, dar sigur că uh, dronele au uh, o utilizare multiplă, ele sunt folosite în scopuri civile, deci pentru cartografiere, pentru în domeniul agricol, combaterea incendiilor de pădure, protecția granițelor și așa mai departe. Din păcate, însă, dronele în ultimii ani au fost folosite și pentru crime extrajudiciare pe teritoriul unor țări terțe Uh, știm că astfel de uh, atacuri sunt săvârșite mai ales de către uh, SUA și aceasta nu cu respectarea normelor internaționale, a dreptului internațional. Și, deci, trebuie să vorbim despre acest subiect foarte grav pentru a ne asigura că nu se mai repete tragediile umanitare care s-au întâmplat în trecut, mai ales în Yemen și în Pakistan. Deci, Uniunea Europeană trebuie să se opună ferm unor astfel de practici, trebuie să ceară mai multă transparență în folosirea de către țările terțe a dronelor înarmate și trebuie să se pună pe acord uh, pe o poziție comună în ce privește folosirea dronelor, uh, uh, asigurându-se că se respectă legislația internațională. Folosirea militară a dronelor înarmate nu respectă dreptul uh, internațional umanitar. Uh, problema cea mai importantă este folosirea adecvată a dronelor. Uh, mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kronberg un minut. Doamna Kronberg. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Până acum, piața dronelor armate, înarmate a crescut rapid și în mod nereglementat. Chiar multe fonduri de cercetare europeană au fost cheltuite și Comisia și statele membre au de gând să cheltuiască și mai mulți bani pentru asta. Înainte de a cheltui și alți banii contribuabililor, cer Consiliului și Comisiei să creeze un cadru juridic pentru care să reglementeze folosirea dronelor. E nevoie de răspundere și în fața publicului, în fața cetățenilor statelor membre și e nevoie de transparență la nivelul instituțiilor europene. Nu ne putem permite riscurile legate de dronele armate. Dronele armate trebuie să intre în regimul de control al armelor și nu trebuie să se mai dezvolte arme complet automate care ucid fără niciun fel de intervenție umană. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Angurachis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. dezbatem despre dronele înarmate în loc să interzicem pur și simplu folosirea lor. Mii de oameni nevinovați au fost uciși de aceste arme. Și nu e suficient că ajung în Sicilia mii de oameni care fug de aceste arme. La summitul UE de pe 12 decembrie 2013 uh, s-au luat anumite decizii care promovează militarizarea și agresiunea împotriva oamenilor. Se dorește astfel promovarea și uh, crearea de arme de către consorții uh, ale Franței, Germaniei, Greciei, Poloniei și Spaniei doresc să folosească spațiul aerian și doresc să folosească aceste arme împotriva oamenilor. Uh, milioane de euro din bugetele, din banii contribuabilor sunt folosite în industria înarmării. În același timp, Uniunea Europeană distruge industria uh, de arme a Greciei pentru că nu corespunde obiectivelor monopolurilor. Această cercetare nu este făcută în interesul oamenilor. Vorbitorul este întrerupt de vorbitoare. Domnul Preda. Mulțumesc, doamna președintă. Că ne place sau nu, dronele înarmate sunt o realitate a peisajului actual de apărare și de asta nu putem rămâne indiferenți. Dați mi voie să evoc uh, aici o vizită pe care am făcut o împreună cu mai mulți colegi din subcomisia de drepturile omului în yemen acum doi ani

vă dați seama, victimă fiind a taliba, talibanilor, nu este deloc uh, pro-forțe teroriste. Oameni precum Malala spun clar că utilizarea dronelor în afara teatrelor de conflict uh, fac terorismul mai viabil sau uh, mai pregnant. Dronele pot fi folosite într-adevăr în scopuri civile, pot uh, fi uh, Uh, utilizate în scopuri uh, bune. Nu vreau să fiu anti-american, însă, în același timp, uh, trebuie să ne punem uh, întrebarea dacă activitățile Statelor Unite ale Americii sunt în conformitate cu principiul pe care tocmai l-am uh, enunțat și cu utilizările uh, valide ale dronelor. Țara mea nu a participat la uh, cercetarea în domeniul dronelor și tocmai de aceea eu cred că Parlamentul European trebuie să ceară utilizarea dronelor în conformitate de plină cu dreptul internațional. Uh, trebuie să fie utilizate doar, în, uh, doar atâta timp cât drepturile fundamentale ale cetățenilor, euro, uh, cetățenilor la nivel mondial sunt respectate. Mulțumim, domnul Pașcu, un minut. Consiliul din decembrie 2013 a hotărât uh, să sprijine um, dezvoltarea dronelor în armate în, până în 2020. Aceste instrumente au fost uh, dezvoltate pentru utilizare militară. Acum sunt folosite din ce în ce mai mult și în scopuri civile chiar și publicitatea negativă uh, privind folosirea lor pentru eliminarea anumitor ținte umane, există acum o rezistență împotriva folosirilor în general, care e de înțeles până la un anumit uh, moment, pentru că nu putem uh, să nu permitem autorităților maritime, de exemplu, să monitorizeze apele de coastă pentru a interveni în cazuri de catastrofă și să salveze vieți. De asemenea, trebuie să înțelegem încotro se îndreaptă uh, operațiunile militare speciale. Acestea nu pot fi concepute uh, fără sprijinul uh, oferit de drone, um, deci trebuie să fim realiști când uh, iese uh, spiritul uh, din sticlă, el nu mai poate fi pus înapoi, nu mai poate fi din nou controlat. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Arlachi, un minut. This parliament doamnă președinte parlamentul adoptă o uh, poziție foarte clară în ceea ce privește folosirea dronelor armate. este, această rezoluție este primul pas înspre interzicerea totală a folosirii acestei uh, arme îngrozitoare. Uh, interzicerea pentru totdeauna a dronelor Uh, are de-a face cu faptul că dronele sunt uh, un nou tip de arme. Noi am luat premiul Nobel pentru pace. Ar trebui să spunem, nu mai investiți în uh, tehnologie și în cercetare pentru a inventa noi uh, arme. Deci mă uh, surprindă limitările uh, sau restricțiile cu care vin colegii la, pe această temă. Deci legislația internațională interzice crimele arbitrare și, uh, pe lângă cele spuse de mine înainte, ar trebui uh, să fie motivul pentru care să avem o poziție foarte uh, fermă împotriva folosirii acestui nou tip de arme. Sper că rezoluția noastră va fi un prim pas înspre interzicerea totală a acestor arme. Grazie, ora agli oratori. Mulțumesc. Acum avem procedura catch the eye. Domnul Pașca are cuvântul, vă rog. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, eh, vážený pán zastupca. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule reprezentant al Consiliului, Dronele sunt considerate a fi o tehnologie modernă, o tehnologie adoptată de, practic, majoritatea statelor dezvoltate la nivel mondial. Această tehnologie poate fi folosită în sectorul civil, poate ajuta la monitorizarea traficului, poate fi utilizată de asemenea în situații de urgență, precum incendii sau inundații. De asemenea, tehnologia aceasta poate fi utilizată în scopuri meteorologice. Uniunea Europeană nu are o armată comună care să fie dotată cu armament comun. Prin urmare, nu putem să le spunem statelor membre care trebuie să fie conceptele lor de apărare. Însă, noi ar trebui să cerem mai degrabă o convenție internațională uh, care să stabilească reguli clare cu privire la utilizarea dronelor în uh, conflictele armate. Asta este singura abordare pe care o putem avea. Doamna Morvai. Köszönöm szépen, noha szokás szerint... Mulțumesc. Suntem foarte puțin prezenți astăzi în hemiciclu așa ca de obicei. Dar trebuie să vă dați seama că vorbim despre oameni, despre tragediile lor. Uh, despre asta e vorba aici, în această dezbatere. Vorbim despre folosirea dronelor, aceste arme. poate ar trebui să organizăm audieri pe această temă. chiar prin Skype, avem atât de multe tehnologii disponibile. Putem discuta cu oameni din Yemen care și-au uh, pierdut rudele și le numim pierderi colaterale? Statele Unite care bat toba drepturilor omului, omurilor, um, omului, mă scuzați, fac asta. Uh, se spune că dronele nu sunt, sunt folosite doar împotriva teroriștilor, de, de fapt uh, motivează teroristul, terorismul. Mulțumesc! Grazie. Uh, ora si è concluso il... Mulțumesc, s-a încheiat uh, acum um, perioada Catch the Eye și are cuvântul acum domnul președinte Curculas, în numele doamnei vicepreședinte Ashton. Members, thank you for... Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru intervențiile pe această temă foarte importantă. Aș dori să subliniez următoarele. În primul rând, felul în care uh, politica în acest domeniu se va dezvolta va influența, fi influențat de doi parametri. În primul rând, de parametrii politici către statele membre, instituțiile europene, și uh, poziția electoratului e un prim parametru, dar și aceste evoluții politice vor fi influențate și de uh, industrie și de tehnologie. Instituțiile pot să lăuzi piețele, dar va fi un uh, proces interactiv. Deci e foarte clar că va exista o piață foarte mare pentru aceste uh, drone, pentru sistemele aviatice armate pilotate de la distanță, adică drone. Uh, unele state membre uh, vor hotărâ ce fel de vehicule aeriene fără pilot vor folosi, uh, vor dezvolta cu ajutorul uh, Agenției Europene de Apărare. Dar deocamdată decizia de a dezvolta astfel de vehicule aeriene fără pilot nu a fost adoptată. Haideți să nu uităm contextul în care are loc această dezbatere. Trebuie să vedem care uh, va trebui să fie rolul Europei în lume și să hotărâm care sunt nevoile noastre. Aș dori să mă refer și la respectarea legislației internaționale și să repet că noi considerăm că toate conflictele înarmate ar trebui să respecte legislația internațională și, bineînțeles, că uh, discutăm astfel de subiecte cu toți partenerii internaționali și de asemenea s-a făcut o trimitere la uh, aspectul etic al folosirii uh, dronelor. Uh, cadrul etic în ce privește drepturile omului există. Avem Carta Drepturilor Fundamentale, care este un exemplu. Deci, pe măsură ce tehnologia evoluează, va trebui să uh, verificăm compatibilitatea acestor tehnologii cu acest instrument. Și iar în ceea ce privește uh, legalitatea folosirii dronelor, pentru că mulți eurodeputați s-au referit la acest subiect, noi considerăm că utilizarea dronelor ar trebui să se facă cu respectarea deplină a dreptului internațional. Vă mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc! Am primit șase propuneri de rezoluție. În urma dezbaterii, dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine la ora 12.